So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, după maratonul de vot din această dimineață, vă propun să continuăm acum cu ordinea de zi. Și ajungem acum la partea de audiere de pe ordinea noastră de zi și vreau să salut în acest context pe domnul dr. Mark Sprenger. Bine ați venit, domnule Sprenger, în comisia noastră Envi Ne bucurăm că sunteți aici, pentru că Parlamentul European și Comisia noastră are multe de discutat cu dumneavoastră, are și șansa de a vă întâlni, bineînțeles, în primul rând, și vom folosi această audiere pentru a încerca să trecem la o, un schimb de opinii pe format întrebare-răspuns și după aceea noi vom da o opinie. Mă bucur așadar să o pot saluta și pe doamna profesor Maiori, care a fost mai de mult deputat în Parlamentul European, și pe domnul Sereș, domnul profesor Sereș, care sunt reprezentanți în bordul de management. Bine ați venit, mai bine zis, mai bine ați revenit în Parlamentul European. Apoi vreau să salut și pe domnul profesor Drapcic. Bine ați venit! Dumneavoastră sunteți președintele actual în exercițiu al bordului de management și pe domnul Ictalo, care este directorul interimar al doamnei Suzana Iacob, predecesoarea dumneavoastră, care a fost la noi în comisie. Ați venit cu doi colaboratori, le urăm bun venit și lor, bineînțeles, la noi în comisie. Domnul dr. Mark Spencer s-a născut pe 19 martie, mă scuzați, a fost nominalizat pe 19 martie ca nou director al Agenției Europene ECDC, Centrul European de Prevenție și Control. Sunteți destul de cunoscut în această agenție deja. Ați fost uh, chiar șeful bordului de management Poate că acum uh, putem spune că are loc o rocadă, pentru că treceți de partea cealaltă a barierei. În același timp ați fost și directorul unui institut foarte important în Olanda, Institutul Național pentru Sănătate Publică și ați lucrat mai mulți ani în această funcție, ocupându-vă, bineînțeles, de aceleași teme importante. Această comisie este cea competentă pentru a urmări problemele de sănătate. Este așadar în responsabilitatea noastră să vedem ce se întâmplă la nivel european. Avem membri foarte pasionați în acest domeniu care se ocupă așadar nu numai de mediu, ci și de sănătate și urmărim îndeaproape activitatea centrului dumneavoastră, ECDC, și activitatea Comisiei în domeniul politicii de sănătate. Colegii mei vor avea ocazia să vă pună probabil câteva întrebări chestiuni care le sunt importante. Fiind dat că lucrați într-o agenție europeană, lucrați, bineînțeles, într-un uh, mediu internațional, oameni din mai multe țări trebuie să lucreze împreună în același scop, trebuie să fie motivați. Agenția are sediul la Stockholm. Stockholmul este un oraș care oferă destul de multe. Pe noi ne-ar interesa și cum se adaptează staful la activitatea în uh, mediul respectiv. Mm, probabil că vom discuta de gripa H1N1 și probabil și de tuberculoză. Colegii vor avea ocazia să vă pună întrebări, dar la început aș dori să vă dau dumneavoastră cuvântul pentru ca să vă faceți prezentarea. Mulțumesc, vorbitorul nu are microfon. Mulțumesc, stimați deputați, în această comisie. Este pentru mine o mare onoare și o plăcere să am ocazia să vorbesc în fața dumneavoastră astăzi. Știu că doamna Suzana Iacob, care a fondat uh, ca director această instituție, s-a bucurat de sprijinul Uniunii Europene atunci când ECDC-ul era la începuturile sale. Sper că dumneavoastră să iubiți mai departe ECDC-ul chiar și când intră într-o perioadă care se numește adolescență în mod normal și care este o perioadă foarte dificilă. Însă, deși este dificilă, este și foarte vie și foarte importantă în ceea ce privește rezultatele ulterioare. Și eu cunosc această perioadă pentru că am patru copii în această perioadă, în momentul de față, care au această vârstă. Aș vrea să vă răspund, bineînțeles, la întrebări, dar aș vrea să vă spun înainte câteva cuvinte despre mine și despre planurile mele în legătură cu această agenție. Am studiat medicina la Universitatea din Maastricht, unde am, m-am specializat pe conceptul de sănătate pentru toți aceasta a format, aș putea spune, vederea mea a sănătă- despre sănătatea publică um, de atunci încolo. Studiile mele au, apoi au evoluat în domeniul um, microbiologiei și am făcut mai târziu un doctorat în um, epidemiologia gripei. Um, implicarea mea în domeniul politicii publice la nivelul Uniunii Europene a început acum 20 de ani, când am fost uh, președintele Institutului de Boli Infecțioase și Epidemiologie la, uh, în cadrul Institutului Public de Sănătate din Olanda. Am încercat împreună cu un grup de entuziaști să uh, creăm um, un rețea um, care să unească mai multe institute de sănătate publică din Europa. Am încercat să producem calitate, o calitate, o plus valoare în uh, datele colectate la nivel european în ceea ce privește tuberculoza, virusul HIV, hepatita și legioneloza. Această activitate din anii 90 a, arătat, a ajutat să, la o cooperare mai bună la nivel european în domeniul bolilor infecțioase și cred că deja aceasta a fost cumva fundația pentru ECDC-ul de astăzi. Cariera mea în management a început acum șapte ani, când am devenit director general al Institutului Național Olandez pentru Sănătate Publică și Mediu. Acest institut angajează 1500 de persoane, are 1500 de colaboratori și are un buget anual de peste 300 de milioane de euro după șapte ani de președinție la acest institut, pot spune că, într-adevăr, cunosc destul de bine sănătatea publică și știu cum să gestionez o organizație mare, complexă, într-un uh, mediu politic foarte complex. Cunosc și ECDC-ul destul de bine, mai ales uh, cunosc așteptările foarte ridicate a, și diverse ale acționarilor respectivi. Acum, până acum doi ani am fost președintele bordului de management și am uh, început, am început la conducerea acestui bord atunci când, de fapt, s-a fondat și centrul în același timp. În legătură cu prioritățile mele, sunt onorat că luna trecută acest form m-a ales uh, director al ECDC și anii viitor vor fi o, o perioadă importantă, cheie pentru ECDC. Sunt foarte bucuros să pot moșteni așadar un centru care deține personal excelent și motivat în același timp cu o reputație științifică foarte bună. Vreau să consolidez așadar toate reușitele de până acum și să văd ce se poate îmbunătăți. Nu doresc să fac nicio schimbare imediată în ceea ce privește prioritățile științifice ale centrului nostru care au fost prezentate uh, dumneavoastră de către Suzana Iacob în septembrie. Provocările importante în domeniul sănătății publice ale CDC se vor concentra în continuare pe, o, um, a, pe combate virusul HIV, tuberculoza, bolile emergente, schimbarea climatică și, bineînțeles, gripa, dar și rezistența antimicrobială. Uitându-ne totuși înainte, eu aș planifica o concentrare mai mare pe trei uh, provocări uh, de management orizontale. În primul rând, să ne asigurăm că excelența științifică uh, este la înălțime, o excelen- uh, excelența consultanței care vine de la ECDC. În al doilea rând, o sporire a parteneriatelor noastre cheie și o dezvoltare a lor și, în al treilea rând, să ne asigurăm că ECDC-ul va uh, continua să activeze cum bine la, ca organizație europeană. În primul rând, în ceea ce privește excelența științifică, care este prima mea prioritate, vreau să vă spun că aș dori ca ECDC-ul să fie prima organizație la care dumneavoastră să vă gândiți atunci când aveți nevoie de un sfat științific cu privire la boli infecțioase. Aș dori ca dumneavoastră să fiți 100% siguri că, adresându-vă nouă, veți primi uh, un sfat um, cu autoritate, independent și care se bazează pe fapte de înaltă calitate. Consultanța noastră va fi cât se poate de largă. Vrem să vorbim în același timp, să consultăm mai mulți experți externi pentru a da avizul nostru. Dar noi vă vom spune în același timp exact cine sunt acești experți și dacă a existat uh, conflicte de interes și uh, decizia finală despre, în ceea ce privește consultanța ECDC-ului va fi întotdeauna la mine, la directorul ECDC. În legătură cu colaborarea și parteneriatul, vreau să spun că acestea sunt esențiale pentru institutul nostru, pentru că noi ne bazăm pe experți și pe resursele din statele membre. Trebuie, de aceea, să menținem o rețea foarte puternică și strânsă cu acești reprezentanți. Totuși, avem nevoie să construim parteneriate din ce în ce mai uh, solide cu uh, actorii importanți în țările vecine Uniunii Europene. Avem deja o colaborare extraordinară cu uh, Organizația Mondială a Sănătății pe care dorim să o păstrăm și să o dezvoltăm. Vrem de asemenea să colaborăm în continuare cu alte agenții ale Uniunii Europene, cum ar fi, de exemplu, EFSA, și, Agenția Europeană pentru Medicamente și Agenția pentru Mediu din Copenhaga. Cu toate acestea, Parteneriatele noastre cele mai importante sunt cele cu statele membre ale Uniunii Europene și, bineînțeles, cu instituțiile UE, Comisia, Consiliul și, bineînțeles, cu dumneavoastră. Sunt de aceea foarte curios să ascult care sunt părerile dumneavoastră despre prioritățile europene în domeniul nostru și care ar trebui să fie acestea, pentru că ECDC-ul trebuie să se bazeze în activitatea sa pe prioritățile Uniunii Europene în general. Aș dori ca astăzi să fie, de fapt, începutul unui dialog productiv al unei parten- unui parteneriat solid între noi. Acum, în ceea ce privește performanța organizațională, prioritatea mea finală este să mă asigur că ECDC-ul este un partener eficient și de încredere pentru toți actorii implicați în aceste procese. Vreau să pot recruta și să mențin la noi în agenție staff de calitate. În astfel, cdc ul poate să ofere consultanță excelent, de excelență și consultanță științifică foarte bună. Apoi, trebuie, bineînțeles, să investesc în acest personal și să le ofer condiții de lucru bune. Aceasta înseamnă să pot promite, în primul rând, să aibă condiții de viață bune în Suedia. Dacă Vom încheia un acord bun cu privire la sediul agenției noastre cu țara gazdă. Aceasta va fi într-adevăr un lucru bun și de aceea este o prioritate pentru mine. Și acestea, spuse, acestea fiind spuse, trebuie totuși să menționez că știu că ne aflăm acum în timpuri foarte dificile. Bugetele pentru sănătate sunt, uh, se află sub presiune în Uniunea Europeană și de aceea aici de ce trebuie să știe pentru ce cheltuiește fiecare cent. Trebuie în același timp să oferim uh, calitate pentru banii investiți dar și excelență. Și sunt de acord cu toate aceste chestiuni și vom fi în continuare transparent și voi, ține, voi avea răspunderea pentru aceste priorități în fața dumneavoastră. Așadar, domnule președinte, aș vrea să lucrez împreună cu toți actorii ECDC, bineînțeles și cu comisia dumneavoastră, pentru a putea atinge obiectivul nostru comun, care este protejarea și îmbunătățirea sănătății cetățenilor UE. Trebuie să lucrăm împreună pentru ca visul unei sănătăți pentru toată lumea să fie o realitate, tot timpul pas cu pas și împreună. Nu numai în Uniunea Europeană, dar și în țările vecine UE, Trebuie să reușim acest lucru pentru că toate aceste obiective sunt legate. De aceea eu am vrut să îndeplinesc această funcție și de aceea sunt aici în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc! <clears throat> Mulțumim, doamne doctor Sprenger, pentru această introducere în audierea noastră. Ținem seama de mesajul dumneavoastră. Colegii cu siguranță vor avea întrebări. Avem și o persoană de contact aici, căreia îi vom da cuvântul imediat. Dar începem deocamdată cu Peter Lize. Ne-am gândit să dăm cuvântul fiecăruia pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare, domnule doctor Șprengere. Înainte de a vă adresa o întrebare, vreau să amintesc de meritele fostului nostru coleg John Bowes, care era pentru fel părintele ECDC, pentru că a fost raportor în acest domeniu și a lucrat mulți ani foarte angajat în această construcție. Aș vrea să vă întreb ce uh, opinie aveți dumneavoastră despre activitatea ECDC în domeniul uh, protecției mediului și sănătății, pentru că sunt două domenii care merită să fie îmbinate. Uh, în septembrie, la audiere, Zana Iacob a vorbit despre faptul că ECDC eh, va avea o activitate și în ce privește mediul înconjurător. Aș vrea să știu însă cum vă imaginați dumneavoastră scenariul acestei îmbinări, pentru că va fi de folos și pentru activitatea noastră politică. A existat o întrebare din uh, partea British Medical Journal uh, cu câteva luni în urmă. Cititorii acestui magazin specializat pe probleme de sănătate au fost întrebați, întrebați care a fost cea mai mare reușită în domeniul uh, sănătății și tratării maladiilor din momentul în care Medical Journal a fost inventat. Și răspunsul nu a fost legat de antibiotice sau de alt medicament, ci de apa potabilă curată. Și uh, eu cred că avem datoria ca acolo unde încă apa potabilă nu este curată, este poluată, să acționăm pentru a nu se transmite uh, boli. Mulțumesc, Peter Lise. Suntem într-o audiere și procedăm ca la audierea comisarilor, fiecare 1-2 minute și după aceea dăm ocazia oaspetelui nostru să răspundă la întrebări. Deci procedăm și acum așa. Vă rog, aveți microfonul. Mulțumesc. M-ați referit la schimbările climatice. Dacă îmi permiteți, voi, uh, mă voi referi mai pe larg la acest subiect. Sunt foarte îngrijorat de schimbările climatice. Dezbaterea în clipa de față uh, se desfășoară la nivelul experților în probleme de mediu. Așa cum văd eu lucrurile, deocamdată dezbaterea nu este și în rândul miniștrilor în domeniul sănătății, dar eu mi-aș dori ca schimbările climatice să se afle mai pregnant și pe agenda miniștrilor sănătății, pentru că există foarte multe elemente legate de sănătate și de mediu. Sănătatea noastră va fi afectată de schimbările climatice. Ați menționat deja apa potabilă. Uh, apa va fi afectată în cele mai diferite feluri de schimbările climatice și avem în clipa de față multe elemente de îngrijorare. Mă bucur foarte mult că ECDC culege o serie întreagă de informații combină informațiile care provin din diverse surse, inclusiv dinspre uh, zona ecologică și din zona sănătății. Există un proiect E3 în care se combină toate aceste tipuri de date și sunt foarte bucuros că uh, există uh, uh, din acest punct de vedere un mare interes la nivelul echipei de la ECDC. Noi, în clipa de față, elaborăm studii colectăm rezultatele unor studii pentru a vedea cât suntem de vulnerabili vis-a-vis de schimbările climatice. Combinând datele care provin din diverse surse, vom uh, fi capabili să furnizăm statelor membre un fel de manual privind principalele vulnerabilități. Mă bucur să pot spune că în clipa de față există influențe ale uh, așa uh, numitelor climatice. De pildă, în uh, partea de sud a Europei există invazii de țânțari care sunt uh, capabili să supraviețuiască în apă și există o serie întreagă de boli care au drept cauză această înmulțire a țânțarilor. Deci, iată că nu există doar aspecte legate de, uh, direct de uh, problemele ecologice produse de schimbările climatice, ci și de un impact asupra sănătății și cred că vom avea discuții ample cu dumneavoastră în acest domeniu și uh, această problemă va rămâne în continuare pe agenda noastră. Mulțumesc, Dagmar roth Mulțumesc, domnule președinte, domnule Sprenger. Am uh, citit în uh, cv dumneavoastră că dumneavoastră citiți germana, înțelegeți germana. Am câteva întrebări pe care doresc să vi le adresez uh, în legătură cu dumneavoastră și cu centrul pe care îl conduceți. Ne-ați uh, mulțumit pentru faptul că ați fost uh, selectat de către Consiliul de Administrație. Nu vreau să mă refer acum la procedură. Știți că au existat critici, s-a spus că acest proces de selecție nu a fost foarte transparent. Credeți că veți beneficia de sprijinul Consiliului de Administrație? Spuneați um, că ați venit aici să ne ascultați să primiți și sfaturi. Am stat de vorbă cu uh, uh, oameni uh, care v-au cunoscut și care nu spuneau despre dumneavoastră neapărat că sunteți dispus să ascultați pe ceilalți. Credeți că în calitate de manager veți fi capabil să formați o echipă alături de dumneavoastră, să nu acționați câteodată deosebit de um, autocratic Aș vrea să îmi spuneți ceva și în chestiunea competing interest, de fapt al, să spunem, conflictelor de interese. Ați fost uh, directorul unor instituții, credeți că este bine când președintele Consiliului de Administrație uh, are o putere de codecizie și când virează spre propriul institut o sumă mare de bani. Eu știu că institutele naționale primesc bani, dar credeți că este oare foarte etic când o asemenea decizie se ia în Consiliul de Administrație și când președintele Consiliului de Administrație uh, agrează decizia ca timp de mulți ani propriul institut să primească sume mari. Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre asta, pentru că um, are legătură cu ceea ce am putea numi un conflict de interese și cum doriți să procedați pe viitor. Aș dori să vorbesc cu dumneavoastră și despre rolul ECDC. Veniți uh, dinspre o instituție importantă, ați vorbit despre asta, am toată înțelegerea uh, pentru asta, dar oare vă este foarte limpede că ECDC este o agenție europeană? Dumneavoastră ați vorbit despre uh, stakeholder, despre părți direct interesate, dar trebuie să știți că dumneavoastră depindeți de un buget pe care uh, noi în Parlamentul European îl decidem. Și ultima mea observație. Ce uh, valoare adăugată a putut produce până acum ECDC în Uniunea Europeană, inclusiv în legislația specifică a Comisiei Europene. Dar eu mai am încă foarte multe întrebări și într-o a doua rundă de intervenții uh, voi reveni. Președintele spune că Dagmarut Berend figurează încă de două ori pe listă. Răspunsurile la toate aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Este destul de dificil pentru mine să, să judec propriul meu stil managerial. Eu pot să vă spun că A existat în institutul pe care l-am condus uh, o atmosferă de lucru foarte bună și am fost întotdeauna uh, deschis să ascult uh, opiniile directorilor mei. Au fost colaboratori foarte deschiși de la care am avut de învățat și întotdeauna am fost dispus să ascult și diferitele opinii în cadrul Consiliului de Administrație și într-adevăr au existat opinii diferite, au existat așteptări diferite vis-a-vis -vis de ECDC Uh, și nu este greu întotdeauna să satisfaci toată uh, tipologia acestor așteptări, pentru că mai ales statele mari au contribuții financiare importante, dar uh, de fapt statele mici ar avea de profitat mai mult în urma existenței ECDC. Deci au fost provocări importante la nivelul Consiliului de Administrație pentru a rezolva, bine aceste așteptări. În legătură cu conflictul de interese, eu îmi doresc să uh, construiesc acest Institut uh, European de Sănătate Publică. Eu sunt în favoarea de a nu avea laboratoare proprii, pentru că în felul acesta eh, mai degrabă banii ar putea să se îndrepte spre înființarea unor laboratoare performante în diversele state naționale. Deci vă rog să nu duplicăm eh, asemenea eh, procese la Stockholm acum. Au fost întrebări legate de proiecte. Eu până acum nu am avut această competență de a um, elabora sau de a aproba proiectele um, care sunt finanțate pentru ECDC. Este responsabilitatea directorului executiv, nu a directorului general, al președintelui, dar trebuie să vă spun că am întâmpinat anumite probleme în țările de jos, pentru că Institutul Național a trebuit să cheltuiască mult mai mulți bani decât cei eh, pe care i-a primit. Nu a fost ușor să eh, stimulăm, să promovăm această idee europeană, dar eu sper să existe la nivelul contribuabililor europeni dorința de a contribui pentru ca pe plan european să combatem diversele maladii. Iar în ce privește influențele externe, noi furnizăm date pentru acțiunile pe care statele membre trebuie să le întreprindă. Asta ține de responsabilitatea Consiliului, de responsabilitatea Comisiei. În orice caz, noi furnizăm evidențe, uh, consultanță, susținere practică pentru toate instituțiile de specialitate din statele membre. Am fost foarte bucuros că acum doi ani ECDC a putut să producă primul raport epidemiologic privind uh, bolile europene și uh, am putut în felul acesta să facem și o ierarhizare, să vedem care sunt punctele forte, care sunt punctele slabe în domeniul sănătății în Europa și uh, cu 10 ani în urmă au existat tot felul de rețele specializate. Aceste Uh, rețele au fost transferate acum sub umbrela ECDC, iar acum Uniunea Europeană cheltuiește mai puțin bani decât uh, comparativ cu situația anterioară când ECDC nu exista. Și deci, din acest punct de vedere, eu aș spune că uh, rezultatele obținute de ECDC sunt impresionante și aceasta este valoarea adăugată. Mulțumesc, Marina Parvanova. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, Antonia. În primul rând, uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule director, pentru prezentare și pentru răspunsurile pe care le-ați dat deja. Aș vrea să vă pun uh, trei întrebări. Prima întrebare este legată de independența expertizei folosim uh, rapoartele și expertiza comisiei, rapoarte care sunt uh, la rândul lor redactate în colaborare cu diferite ONG-uri și așa mai departe. Și cred că avem nevoie de o sursă independentă, o sursă viabilă. De unde și uh, rolul ECDC? O altă întrebare, acum câteva săptămâni, Comisia noastră a adoptat raportul domnului Peterle, care include un amendament în care se cere Comisiei să folosească ECDC-ul adăugând în mandatul său bolile uh, netransmisibile. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, pentru că vorbim de ani de zile despre bolile transmisibile și netransmisibile pe noi ne interesează de aproape inegalitățile în domeniul uh, sănătății. A fost dată publicității și o comunicare de către comisie și uh, câteodată discutăm despre cancer, diabet, obezitate și așa mai departe, însă nu există o abordare coerentă. Și aș vrea să vă știu părerea în această privință. Și a treia întrebare este mai degrabă o propunere și anume ca rapoartele serviciilor de audit uh, ale Comisiei cu privire la ECDC să fie transmise Comisiei noastre spre examinare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Credibilitatea, transparența și independența sunt într-adevăr foarte importante și Cred că ar trebui, într-adevăr, să fim foarte transparenți. Am instituit o comisie ad hoc pentru anumite teme și este important să transmitem uh, un cod deontologic tuturor acestei comisii ad hoc și să vedem dacă există conflicte de interese. Dacă există astfel de conflicte de interese, trebuie să hotărâm dacă acei membri ai comisiei pot să continue să fie membri. Există un forum uh, consultativ, pe de altă parte, uh, care este format din uh, membri ai, societate, ai societății civile, membri ai ONG-urilor, experți și deci abordarea este foarte echilibrată și directorul este cel care ia decizii în privința uh, recomandărilor făcute. Aceasta în privința transparenței. Aș vrea de asemenea ca pe site-ul web să figureze numele uh, aferente declarațiilor de interese, tocmai pentru că mm, doresc această transparență. Sunt uh, director al Institutului Național și din perspectiva sănătății, știm foarte bine că bolile netransmisibile sunt extrem de importante. Obezitatea, cancerul, inactivitatea fizică sunt uh, chestiuni foarte importante, mai ales dacă ne gândim și la îmbătrânirea populației. La ora actuală, aceste boli nu fac parte din mandatul nostru, am purtat acum uh, doi ani o discuție în cadrul Consiliului de Administrație și am căzut uh, de acord în privința faptului că trebuia să ne concentrăm asupra bolilor comunicabile, transmisibile și mă bucur foarte mult de acest lucru, pentru că, după cum spuneam la începutul discursului meu, uneori trebuie să te concentrezi pe bolile transmisibile. Dumneavoastră și comisiei vă revine misiunea de a decide eventual în privința unei extinderi a mandatului. Însă, din punctul meu de vedere, credibilitatea are prioritate și dacă extindem mandatul ECDC-ului, trebuie să ne asigurăm că rămânem credibili și deci că dispunem de resursele necesare pentru a furniza date viabile. Avem nevoie de experți și uh, voi uh, fi întotdeauna gata să particip la discuții pe această temă. În ceea ce privește documentele solicitate, vi le putem pune la dispoziție fără probleme. Și acum nu Antonia, ci Marina Iana Kudakis, nu? Persoana noastră de contact, vă rog. Mulțumesc foarte mult că ați uh, nimerit numele. Bine ați venit în comisia noastră, domnule uh, Sprenger. Aș vrea să vă pun o întrebare. După cum știți, a crescut numărul femeilor afectate de HIV în Uniunea Europeană. 30% dintre cazuri sunt uh, cazuri care afectează femeile. În Marea Britanie, numărul persoanelor infectate a crescut de trei ori între 2007 și 2008. ECDC-ul a organizat un seminar care s-a axat pe infecția HIV la bărbați. Aș vrea să știu dacă intenționați să organizați seminarii, conferințe, ateliere pentru a vorbi despre felul în care virusul HIV afectează femeile și uh, pentru a discuta despre cum se poate crește sensibilizarea în acest domeniu. O întrebare scurtă. Am un minut pentru a răspunde. Doamnă Iacudakis, în primul rând, vă mulțumesc pentru că ați uh, prezidat seminarul de anul trecut cu privire la virusul HIV. Sunt uh, îngrijorat pentru că doar 30% dintre persoanele infectate știu că sunt infectate. Majoritatea lor nu sunt conștiente de faptul că sunt infectate a crescut numărul cazurilor noi. Din câte știu eu, nu se poate vorbi despre o creștere a numărului de cazuri care afectează femeile. Știu că a crescut numărul bolilor uh, transmisibile a crescut uh, de asemenea numărul uh, cazurilor de uh, toxicomanie și aici intră și multe femei și poate de aici această creștere a incidenței, însă mă voi consulta cu experții din organismul nostru. Mă bucur de faptul că există declarația de la Dublin, ECDC-ul a participat la elaborarea acestei declarații. ECDC-ul intenționează de asemenea să inițieze un studiu de fezabilitate cu privire la monitorizarea comportamentului pentru a se vedea cum se răspândește virusul HIV. Ceea ce este important însă este de a facilita accesul tuturor la teste și la tratamente pentru infecția cu virusul HIV. Este extrem de important inclusiv pentru perioada viitoare. Doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, ne-ați spus că sunteți specializat în gripă. Nu mai departe de acum câteva luni se vorbea despre gripa H1N1, astăzi nu mai vorbim despre această gripă. Aș vrea să știu dacă pericolul există pentru iarna următoare, care sunt măsurile care ar trebui luate, măsuri care nu au fost luate sau care au fost uh, prost luate pentru a lupta împotriva acestei gripe. Pe de altă parte, evoluțiile din Europa au uh, stârnit uh, îndoieli în privința vaccinelor, ceea ce mi se pare destul de grav, pentru că vaccinarea este un element cheie în prevenție. Aș vrea să știu, deci, cum întrevedeți viitorul și cum credeți că am putea să informăm mai bine pe cetățenii europeni în ceea ce privește acest mod de prevenție care sunt vaccinurile și mai ales care este uh, viitorul gripei. Mulțumesc. Răspunsul. Nu este ușor să răspund la această întrebare. În primul rând, epidemia de gripă a fost uh, imprevizibilă și învățămintele pe care le-am desprins au fost că ar trebui să ne pregătim la tot felul de situații neprevăzute. Nu eram pregătiți pentru gripă. Statele membre, cdc ul Comisia, au fost foarte active în ceea ce privește pregătirea planurilor de acțiune și cred că această activitate a fost un succes. Însă, comunicarea în privința riscurilor este extrem de dificilă. Cum să comunici cu publicul, cu opinia publică. Mass media a comunicat foarte mult în privința uh, gripei. În întreaga Europa s-a vorbit foarte mult despre epidemia de gripă, oamenii au fost îngrijorați și cred că ar trebui să ne gândim la cum anume se poate echilibra campania de sensibilizare. Este o lecție foarte importantă de asemenea, trebuie să facem în așa fel încât procesul de luarea deciziilor și de consultanță să fie mai transparent. Este important să îi uh, convingem pe părinți că vaccinurile sunt sigure și eficace. În ceea ce privește gripa, am făcut câteva studii. Rezultatele preliminare arată că eficacitatea este de 70% ceea ce înseamnă că vaccinul a reușit să împiedice în 70% din cazuri să împiedice o contaminare. Deci vaccinul a fost eficace, însă sigur că nu se poate verifica acest lucru la nivelul întregii populații am făcut uh, foarte multe studii și în ceea ce privește siguranța vaccinului, studiile arată că vaccinul este sigur. În Olanda am acordat o foarte mare atenție siguranței acestui vecin, vaccin și s-a arătat clar că nu, era, nu au existat efecte secundare. mă rog, parent. Mulțumesc. O să revin de unde am început. Nu m-ați convins, domnule Sprenger, dar nici nu vă așteptați, probabil, să mă fi convins, pentru că mi-ați spus că subvențiile pentru institutele naționale sunt mai degrabă o obligație decât o plăcere. Dacă așa este, atunci mai bine să anulăm ECDC-ul pur și simplu și să introducem uh, finanțele în bugetul european, pentru că e vorba de o finanțare indirectă. Dacă ați putea să mă asigurați, și nu cred că e prea mult să mă asigurați acest lucru, deci că, la fel ca orice altă agenție, veți uh, pune interesele, declarația de venituri ale angajaților dumneavoastră pe a angajaților dumneavoastră pe internet că veți fi un partener al institutelor naționale care lucrează în același domeniu și că veți participa la proiecte care înseamnă și o acordare de credite către instituțiile naționale uh, și că și aceștia trebuie atunci să facă o declarație de venituri, atunci este bine. Dumneavoastră, de exemplu, ar fi trebuit să ne spuneți că atunci când ați fost uh, directorul Consiliului de Administrație, ați uh, câștigat o jumătate de milion de euro, 500.000 de euro, ceea ce nu mi se pare ilegitim. Deci sunt de acord cu dumneavoastră pe de altă parte că nu trebuie să existe laboratoare. Sistemul uh, descentralizat, așa cum se întâmplă și cu EMEA, este foarte bun Însă eu cred că trebuie să existe transparență, pentru că ceea ce ați făcut dumneavoastră la Stockholm nu este transparent. Mai am o altă întrebare în legătură cu toate reușitele dumneavoastră, toate re- rezultatele. Doamna Jacobs a spus însă că în ultimii ani, cel puțin, rezultatele acestea nu erau chiar atât de impresionante, așa cum ați prezentat dumneavoastră faptul acesta. Aș vrea să știu care este adevărata plusvaloare a acțiunilor dumneavoastră. Colectarea datelor poate să fie importantă pentru multe state din lume, cum sunt datele și uh, de la OMS, care sunt importante, însă nu am văzut niciun plan de acțiune la gripa porcină, de exemplu. Nu am văzut care este plusvaloarea care care influențează politica noastră la nivel european. De asemenea, vreau să vă spun că doamna Jacobs n-a reușit să mă convingă că ECDC-ul este într-adevăr o plus valoare pentru Uniunea Europeană. Aș vrea de aceea să aflu de la dumneavoastră cum doriți pe următorii ani să organizați, să structurați activitatea pentru ca să putem construi noi un program legislativ pe măsură care să aducă la ceva pozitiv. Mulțumesc! Așadar, plus valoarea ECDC-ului, spune președintele, pentru Uniunea Europeană. Ce ne puteți spune despre ea? În legătură cu conflictele de interese, există o declarație cu privire la conflictul de interese care este publicată pe site-ul web al agenției noastre pentru toți membrii Consiliului de Administrație și pentru mine. Am publicat de asemenea o notă cu toate fondurile pe care le-am primit de la orice altă agenție. Toate aceste lucruri sunt absolut transparente. Așadar, nu există nicio obscuritate în legătură cu fondurile pe care noi, Institutul Național pentru Sănătate Publică, le-am primit până acum. În ceea ce privește valoarea adăugată, vorbind și despre gripă, am încercat uh, să oferim o perspectivă dublă, pe de o parte din partea statelor membre. Pentru noi a fost foarte important să primim informații actuale cu privire la gripă în fiecare zi și ECDC-ul oferea această informație în fiecare zi. Făcea de asemenea o analiză de risc în uh, această perioadă, ceea ce a fost foarte important pentru noi la nivel național și, bineînțeles, la nivel național, Ministrul uh, de Sănătate este în continuare cel care este uh, responsabil. În ceea ce privește human papiloma virusul, HPV-ul, avem uh, diferite păreri de experți care au fost considerate și care trebuie folosite de către statele membre. Și totuși există încă multe de făcut în acest domeniu, pentru că trebuie transpuse toate aceste sfaturi, toate aceste avize în, la nivel național, care întotdeauna este o problemă din cauza diversității. Pentru mine este foarte clar însă că ECDC-ul aduce uh, o valoare adăugată, există deja o rețea bine rădăcinată și se aduc, bineînțeles, informații foarte utile. Însă, eu aș vrea să vă invit pe dumneavoastră să vedem împreună cum ar putea să vă conving, de ce ați avea nevoie pentru ca această comisie să fie convinsă de valoarea acestei agenții. Dumneavoastră sunteți cei care hotărâți banii Uniunii Europene pentru această agenție și eu aș vrea să aduc calitate pentru aceste investiții. Bineînțeles că vă invit să veniți și la Stockholm, dar vreau să vă invit să discutăm împreună cum am putea să vă convingem că este utilă această agenție. Da, într-adevăr, spune președintele, cred că aceasta este o abordare bună. Ana Rosbach dorește să ia cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să știu când vorbim de o valoare adăugată pentru cetățeni, ce face ECDC-ul pentru a lupta împotriva bacteriilor rezistente la tuberculoză, împotriva bacteriilor rezistente și la antibiotic? Am auzit de foarte multe cazuri în, de exemplu, în ceea ce privește migranții în Rusia, în care s-a demonstrat această rezistență. În legătură cu vaccinele pentru copii, aș vrea de asemenea să vă întreb ce se întâmplă cu cei care hotărăsc să nu-și vaccineze copiii. Acest lucru este foarte problematic. De exemplu, vaccinul împotriva poliomelitei uh, este refuzat de către mulți sau pentru rujeolă. ECDC-ul dorește să lanseze o campanie de informare față de părinții, respectiv pentru a spune că aceste boli sunt în creștere și că este important să-și vaccineze copiii. Apoi ați vorbit despre schimbările climatice. Care sunt programele realiste pe care le aveți de luptă împotriva bolilor tropicale? Se vede foarte clar că există o creștere a acestor boli, de exemplu malaria și alte tipuri de febre tropicale, aș vrea să știu dacă EDCDC-ul uh, va prelua responsabilitatea pentru a lupta împotriva acestor boli și pentru a-i consulta și, uh, și a-i consilia pe medicii naționali. Mulțumesc, spune domnul Sprenger. Tuberculoza este într-adevăr un subiect foarte important. Există multe cazuri incidența este de 16 cazuri la la 1000 de persoane, însă problema este mai degrabă în grupurile vulnerabile. Știm că rezistența la antibiotice și la mm, bacterii este o problemă foarte mare, dar totul începe de la diagnosticarea bolii. ECDC-ul susține așadar formarea de capacități pentru a putea oferi o diagnoz, un diagnostic corect cât de repede și pentru a combate rezistența la antibiotice și a face testele necesare pentru această rezistență. Probabil că numai o parte din persoanele cu rezistență, cu multirezistență la medicamente, uh, sunt diagnosticați cu această problemă și prima prioritate pentru ECDC este să, se, să fie formate laboratoarele pentru a identifica aceste persoane și pentru a le putea oferi o, un tratament. De asemenea, vrem să încercăm să atragem și fonduri din afara Uniunii Europene, pentru că știm că țările în care această boală este foarte frecventă, este în afară, sunt în afara Uniunii Europene. ECDC-ul dezvoltă așadar uh, diferite modele de testare, de exemplu pentru persoanele care călătoresc mult, metode de depistare, de asemenea, sunt o prioritate pentru noi și dorim ca aceasta să devină și o prioritate națională. Câteodată însă avem uh, senzația că față de tuberculoză există oarecare complezență și că uh, Trebuie să-i acordăm mai multă atenție, mai ales în anumite state membre. Poate că nu este vorba de statele membre din Uniunea Europeană neapărat, ci de state membre cu un sistem de sănătate dificil. Știm că există astfel de state cu un sistem de sănătate foarte șubret, care au, de asemenea, foarte mulți pacienți bolnavi de tuberculoză. Deci trebuie să acordăm o atenție deosebită acestora. În legătură cu vaccinele pentru copii, este important să-i convingem pe părinți că este foarte important să-și vaccineze copiii. În momentul de față suntem confruntați cu o epidemie de pojar în Europa. Pentru că această boală este una mortală, de fapt, sau poate să ducă la encefal, uh, meningită și pneumonie. În Europa, așadar, nu s-a eliminat încă această boală și trebuie să încurajăm uh, părinții din Europa să își vaccineze copiii, să încurajăm statele membre să vaccineze grupurile defavorizate sau vulnerabile. ECDC-ul are pe pagina sa un proiect care se numește proiectul Venice, Veneția, care este un, un inventar, de fapt, cu diferite informații despre politicile naționale în domeniu. Vă încurajez să vă uitați la această pagină internet, pentru că există politici foarte diferite în statele membre cu privire la vaccinarea copiilor. Un alt proiect despre care vreau să vorbesc este proiectul VASCO. Acest proiect colectează practic toate informațiile despre vaccinuri în ceea ce privește efectele secundare. Este clar că trebuie să-i convingem mai întâi pe părinți oferindu-le informații echilibrate despre vaccinare. Sperăm, deci, că vom putea pe această cale să-i convingem pe părinți. Corin Lepaj are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Întrebările mele merg în aceeași direcție cu cele ale doamnei Grostet și Rodberend. În legătură cu epidemia de gripă a H1N1, pot spune că am trăit prin o perioadă cât se poate de dificilă și, având în vedere gestiunea acestei crize, am reușit să câștigăm neîncrederea cetățenilor noștri față de opinia față de mm, puterile publice în domeniul sănătății, față de politicieni în general care au luat decizii în acest domeniu și noi în acest Parlament ne-am dori să fie întocmită o anchetă de către o comisie specializată. Dar acesta este alt subiect. Domnule director, întrebarea mea este foarte simplă. Doriți să aduceți modificări importante în uh, sistemul de declarație cu privire la venituri și conflictele de interes pentru ca cineva care este într-o, se află într-o situație de conflict de interes să nu poată participa la, un, pro, la o procedură de acest gen și doriți să modificați și procedura actuală pentru că am senzația că prioritatea absolută este să obținem o transparență foarte bună pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în agențiile comunitare pentru ca la următoarea epidemie să nu demonstrăm din nou că nu suntem gata să capabili să o gestionăm pentru că nimeni nu mai crede în noi. Da, vă rog, domnule director, răspunsul. Da. Trebuie să admit că este un lucru foarte dificil, pentru că experții fac parte din mai multe rețele. Aș vrea să subliniez că avem nevoie de partea noastră și de industria farmaceutică. Dacă nu avem această industrie de partea noastră, nu avem vaccine. Dar trebuie să avem și un proces decizional foarte clar. Trebuie să fie însă clar în ce fel persoanele ar putea intra în conflicte de interes, dacă sunt plătite sau nu de un concern farmaceutic uh, și aș vrea să clarific mai întâi acest lucru. Și în al doilea rând, trebuie să fie clar că președintele comisiei respective este cel care va determina dacă acest caz este unul de conflict de interes sau nu. Eu sunt destul de ezitant în legătură cu această procedură. Cred că ar trebui să avem multă grijă când o aplicăm. Prima mea prioritate este, deci, să fie foarte clar, în primul rând, că acesta este un obiectiv pentru noi. Nu avem niciun interes să ascundem procesele verbale, componența unor comisii sau foruri și aș vrea să vedem, de asemenea, care sunt lecțiile pe care am putea să le învățăm din evoluțiile și anchetele care se fac acum în Belgia și în Franța și în alte state membre uh, poate chiar în Parlamentul European, pe acest subiect. Mulțumesc. Richard Zeber are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările pe care vi le adresăm acum văd că se învârt în jurul încrederii și încrederea este foarte importantă în politica de sănătate. Atunci când o autoritate vrea să fie credibilă sau o instituție vrea să fie credibilă, trebuie să se gândească la credibilitate față de cetățeni, dar și credibilitate față de autoritățile naționale. Cum vă gândiți dumneavoastră să căpătați această încredere care este atât de importantă, așa cum zicea doamna Rodberen și Lepaș, pentru că ea a suferit o adevărată lovitură în ultima vreme. Cum vă gândiți, deci, să reconstruiți această încredere în uh, agenția dumneavoastră, în persoana dumneavoastră, pentru ca să poată fi ascultate cuvintele dumneavoastră? Uh, care sunt acțiunile concrete pe care doreți să le întreprindeți în acest sens. Și în al doilea rând, vorbind de virusul AH1N1 și de măsurile pe care le-au luat diferitele state membre în Europa, eu zic că ar fi mai bine să avem o coordonare europeană a măsurilor de prevenire. Ar fi fost foarte util să avem acest lucru în această epidemie. Reacțiile statelor membre au fost foarte diferite, mai ales în ceea ce privește în dozele de medicamente care au fost cumpărate, 40 de milioane de doze de vaccin de către Germania și alții mult mai mult sau mai puțin, cred că cu o mică parte din costuri am fi obținut același efect la nivel european. Întrebarea mea este ce poate face instituția dumneavoastră? Nu trebuie să vă ascundeți acum în spatele faptului că nu este de competența dumneavoastră. Întrebarea mea este care sunt propunerile, având în vedere competențele actuale pe care vreți să le faceți pentru a minimaliza costurile și în același timp să oferiți un produs protecție bună cetățenilor. Și o ultimă întrebare pe care a menționat-o și domnul Lize înaintea mea se referă la apă. Credeți că, mai ales în uh, domeniul uh, acesta al apei ca purtător de microbi, ați putea să vă gândiți la o bază de date statistice pentru a înregistra modificări ulterioare în infrastructuri sau în uh, domenii care ar putea afecta apa. Mulțumesc! Mulțumesc, Richard Zeber este papa pentru apă la noi în comisie, ca să știți, domnule director. Aveți cuvântul. Da, vorbeați despre recâștigarea încrederii diferitelor instituții în agenția noastră. Pentru ca să vă spun foarte sincer, eu nu vreau să apăr acum ECDC-ul. Pentru mine aceasta este un lucru foarte dificil. Dar, dacă mă uit acum din perspectiva actuală, și dacă mă uit la discursul pe care l-a ținut directorul agenției aici în septembrie, cred că uh, previziunile despre situația din Europa au fost destul de echilibrate, pentru că nu s-a vorbit despre scenarii dramatice. Suzana uh, Iacob a fost foarte clară în uh, ei. Deci eu cred că, pe cât pot eu să-mi dau seama, ECDC-ul v-a oferit dumneavoastră, Comisiei, Consiliului, statelor membre, informații credibile și științifice. Nu am niciun dubiu că a fost așa. Și pe viitor, eu aș dori să mă bazez pe aceste idei de bază. Știu că în ECDC avem foarte, avem experți foarte buni. Nu vreau să-i numesc acum pentru că nu este potrivit ocazia, dar sunt experți foarte cunoscuți, fără niciun conflict de interese la activ. Bineînțeles că am văzut ce s-a întâmplat în anumite state membre. Și eu am fost oarecum surprins de reacțiile diferite. Dar statele membre sunt responsabile de managementul riscului. Consiliul are, bineînțeles, și el un rol de jucat. Eu pot da o opinie personală. Cred că am fi economisit foarte mulți bani dacă statele membre ar fi vrut să admită mai multă coordonare europeană, dar aceasta nu este la, la îndemâna ECDC-ului, este mai degrabă în responsabilitatea statelor membre sau a Consiliului. Eu pot să garantez o uh, informație științifică despre vaccinări, despre care sunt grupele care trebuie vaccinate, de exemplu bătrânii și așa mai departe. În legătură cu întrebarea despre apă, sunt de acord că este nevoie de mai multă expertiză în acest domeniu și aici ne legăm de o altă întrebare, de fapt. Este nevoie de o mai bun diagnostic al infecțiilor transmise prin apă. Nu suntem neapărat bine echipați în acest sens. Uh, ECDC-ul a inițiat mai multe proiecte pentru formarea și pregătirea laboratoarelor pentru un mai bun diagnostic um, al apei potabile. Ar fi foarte important să obținem așadar mai multă expertiză în acest domeniu, pentru că apa, într-adevăr, după cum spuneți, și alte surse ecologice ar fi un, un element important de analizat. Mulțumesc. Teodoros Schilocakis acum și încă altă întrebare după aceea. Mulțumesc, domnule președinte. Estimate domnule director, am două întrebări specifice. Una se referă la un domeniu despre care noi am vorbit deja. Este e, vorba despre rezistența la antibiotice. Dumneavoastră spuneți că această rezistență poate constitui un pericol. Cum puteți constata această rezistență crescândă? Care sunt uh, regiunile în care această rezistență este mai evidentă? Pentru că noi nu trebuie să ne gândim aici la uh, locurile unde uh, lucrurile se desfășoară foarte bine, ci acolo unde sunt punctele slabe. Pentru ar putea la un moment dat să devină uh, această rezistență un pericol mortal pentru populația europeană. Cea de-a doua întrebare este legată și de profesia mea din punct de vedere economic, credeți că investițiile făcute în sistemul de sănătate din Europa uh, sunt corespunzătoare? Prevenirea uh, bolilor infecțioase se face printr-o investiție corespunzătoare în acest domeniu și dacă nu, nu, cum s-ar putea efectua această investiție în domeniul sănătății și în general pe plan economic? Mulțumesc foarte mult. Rezistența uh, la antibiotice constituie într-adevăr un pericol. Trebuie să monitorizăm uh, mai ale, această uh, rezistență, mai ales în spitale. Avem o rețea uh, privind sistemul de rezistență antimicrobiană în diversele spitale, dar poate și mai important este sectorul veterinar, sectorul zootehnic și mi-aș dori să investim mai mult în monitorizarea rezistenței antimicrobiene în acel sector. M-am bucurat foarte mult că la un moment dat Comisia a luat inițiativa uh, numită One World, One Health, este foarte important să ținem seama că în domeniul zootehnic se folosesc foarte multe antibiotice, acolo apare rezistența la un moment dat și efectele pot să fie foarte periculoase. Există o relație între uh, utilizarea antibioticelor și creșterea rezistenței și toate sursele de informații ar trebui să uh, constituie, din acest punct de vedere, un îndrumar eu, în calitate de specialist în microbiologie, știu că este foarte, foarte greu să obții date comparabile, dar părerea mea este că rezistența antimicrobiană trebuie să fie uh, monitorizată neapărat și în sectorul zootehnic. Mă bucur că acest subiect se află în atenția instituțiilor europene. Noi uh, am mai discutat despre asta, cred că sunteți foarte conștienți de gravitatea problemei. În ce privește investițiile în sănătate? Cu o lună în urmă, în calitate de director al Institutului Național, am susținut, am pledat pentru investiții mai importante în domeniul sănătății publice, nu doar în, pentru prevenția bolilor infecțioase, dar și pentru prevenirea obezității și altor tipuri de îmbolnăvire. Este foarte important să investim inclusiv în ce privește tuberculoza și în vaccinarea uh, copiilor împotriva unor boli, pentru că uh, impactul este extraordinar. Am putut constata în urma epidemiei de gripă că efectele economice pot să fie foarte grave. Tocmai de aceea, investițiile în prevenție, în profilaxia bolilor sunt necesare. Mulțumesc, Horst Schelat, ultimul. Mulțumesc. Domnule Sprenger, aș avea și eu câteva întrebări, dar în legătură cu ultimele dumneavoastră afirmații, aș vrea să revin. Rezistența la antibiotice. Spuneați că ar trebui să monitorizăm situația din agricultură. În acest Parlament European, cu doi ani în urmă, am reglementat utilizarea antibioticelor um, în zootehnie. Vă rog să nu uitați că mai ales în spitale există uh, un pericol mare să apară această rezistență la antibiotice. În acest context mai am alte două întrebări. Ați vorbit înainte despre schimbările climatice și noi știm foarte mult că uh, au sporit activitățile turistice și la bolile noi care apar în regiunile noastre din uh, câte știu eu, 75% sunt, de fapt, prin virus care uh, s-au înmulțit și uh, datorită acestei activități. Uh, dumneavoastră considerați că ar trebui să colaborați foarte strâns, inclusiv cu domeniul veterinar, pentru a putea interveni prompt când apar în Europa infecții care de fapt erau specifice doar zonelor africane? Vorbeați și de obezitate. Acest Parlament în ultimii ani s-a străduit să găsească soluții, reglementări pentru a încerca să combatem obezitatea. Eu sunt foarte pesimist că am putea prin reglementări pe care le elaborăm noi să ajungem să prevenim obezitatea. Dar spuneți-mi cum vă imaginați dumneavoastră că am putea să influențăm modul de viață al oamenilor și mai ales al tinerilor noștri pentru a putea acționa în acest sens. Iar în ce privește strategia uh, Comisiei Europene în domeniul sănătății, care este părerea dumneavoastră? Pentru că aici a apărut o modificare în favoarea unor campanii de vaccinare amplificate. Mulțumesc! Mă bucur că ați menționat și dumneavoastră relația dintre domeniul veterinar și domeniul uman. L-am contactat pe directorul EFSA și ne dorim o colaborare strânsă între EFSA și ECDC. Mi-aș dori ca pe viitor să ă, ajungem la opinii științifice comune. Ele ar fi foarte importante. Sigur că uh, mă bucur să aflu că dumneavoastră ați discutat deja despre utilizarea antibioticelor în sectorul veterinar. Uh, am, să mă informez suplimentar pentru că nu știam uh, nimic despre asta. În ce privește obezitatea, nu face parte din mandatul ECDC, dar pot să spun câteva cuvinte. Este uh, foarte dificil să faci educație în favoarea sănătății. În general, aș dori să investim în comunicare în favoarea sănătății. Asta um, Mandatul nostru este de pildă să ne ocupăm de vaccinarea copiilor, dar inclusiv în ce privește um, HPV-ul, virusul uh, papilou umani. Noi trebuie să uh, vedem cum funcționează lucrurile în școli. Am putea eventual să convingem Comisia să investească mai mult în educație în favoarea sănătății și sunt convins că în felul acesta programul, strategia ar avea succes. O ultimă întrebare pentru a treia oară, Dagmar. Am noroc astăzi, spune doamna doamnă parent, în legătură cu bacteriile multiresistente. Și poate și ca un uh, răspuns la întrebarea colegului în ce privește uh, impactul economic. Ar trebui să stimulăm uh, dezvoltarea unor antibiotice noi ține de competența EMEA. Dumneavoastră ați vorbit despre colaborarea cu EFSA. Poate puteți învăța de la EFSA ce probleme au avut ei cu conflictele de interese. Eu cred că cineva care lucrează în domeniul îndulcitorilor uh, conducea și echipa de lucru referitoare la îndulcitori. Ei bine, eu cred că uh, așa ceva nu se a pro nu se poate aproba și nici dacă acea persoană nu mai este președinta acelui grup de lucru, ci doar membră, nu este în regulă. M-ar bucura să îmi puteți confirma că partenerii dumneavoastră de colaborare sunt uh, Comisia Europeană și Parlamentul European. Dumneavoastră nu sunteți partener al statelor membre, nu al Comisiei în primul rând, nu al Consiliului în primul rând, ci al Comisiei. Uh, uh, în cadrul uh, gripei noi, uh, dumneavoastră ați uh, oferit consultanță comisiei. Sper că înțelegeți că dumneavoastră ați plecat de la un institut național care era foarte independent, ați ajuns să conduceți o agenție care nu mai dispune de aceeași independență, ci care trebuie să accepte și sugestii. Sper să îmi confirmați uh, speranța că veți fi în stare să acționați astfel. Mulțumesc foarte mult. În timpul statementului meu am spus că, din punctul meu de vedere, colaborarea cu uh, EMEA și cu EFSA vor fi foarte importante, nu doar uh, prin prisma conținutului, ci și aspectelor de cooperare. Și un asemenea aspect este cum procedăm cu conflictele de interese, cum uh, abordăm uh, problemele legate de asigurarea unei calități de nivel înalt și uh, și celelalte agenții au poate dileme similare cu noi. Voi investi eforturi în relația cu aceste agenții, în orice caz nu propun să reinventez vrata. Pentru mine este prima dată că uh, mă prezint în fața Parlamentului. Poate știți că în sistemul nostru național în calitate de funcționari publici nu avem uh, dreptul să comunicăm direct cu Parlamentul. Mi-a făcut plăcere să invit reprezentanții ai Parlamentului să viziteze institutul și uh, M-am bucurat cu atât mai mult cu cât un membru al Parlamentului a cerut să viziteze institutul nostru și era uh, un partid care uh, este în Parlamentul European. Eu îmi doresc dialogul cu dumneavoastră. Vreau să cunosc prioritățile dumneavoastră. Vreau să uh, trag concluzii cum am putea, în calitate de uh, echipă ECDC să slujim cel mai bine aceste interese. Mm, știți că în Consiliul nostru de administrație există și doi reprezentanți ai acestei case și acestei instituții și avem uh, un interes pentru programul de lucru. Îmi doresc discuția cu dumneavoastră. Doresc să am ocazia să mă întâlnesc cât mai des cu dumneavoastră pe viitor. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările formulate de către deputați pentru prezentarea dumneavoastră. Este prima dumneavoastră prezență în mijlocul nostru. Vedeți că noi punem uh, foarte mult suflet în asemenea întâlniri, suntem foarte dinamici. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în uh, mijlocul nostru. La ora 5 avem reuniunea coordonatorilor și Vă mulțumesc tuturor celor din uh, Consiliul de Administrație ale CDC că ați participat la această audiere. Întâlnirea noastră este închisă la ora 5. Ne întâlnim uh, tot în această sală cu coordonatorii.